Cu aceasta dezbatere se încheie, votul are, are loc mâine la ora 18. Următorul punct de pe ordine de zi este raportul domnului Moreira referitor la relațiile comerciale și economice cu Statele Unite. Are cuvântul raportorul timp de 4 minute. Domnule Moreira. Domnule <coughs> președinte, domnule comisar, colegi. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, este foarte puțin încurajator să vorbești în fața unei săli goale și la ore atât de târzie, dar uh, sper că la procesul verbal se va consemna totuși prezentarea acestui raport despre relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, raport care a fost adoptat cu o mare majoritate în uh, Comisia INTA comisie care are răspundere pentru relațiile comerciale ale Uniunii Europene cu parteneri terci, îndeoseb cu Statele Unite ale Americii. Și personal m-am bucurat de faptul că a existat un sprijin atât de larg în favoarea uh, extinderii relațiilor comerciale cu acest partener cel mai important al nostru și mai ales uh, cu extinderea lor în domeniul uh, ofensiv și defensiv, mai ales în domeniul apărării. Este un raport uh, politic pentru că Parlamentul dorește să salute și să sprijine deschiderea negocierilor pentru încheierea unui nou acord comercial și de investiții între UE și uh, SUA, deoarece vrem să existe un adevă- o adevărată piață transatlantică. Și în primul rând vrem să aducem un răspuns uh, la două întrebări cruciale. Prima, are rost să avem un asemenea tratat de investiții între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii? Răspunsul este uh, da, pentru că toate studiile au arătat că există un mare potențial de creștere economică dacă uh, se fac mai multe investiții. Ambele economii se confruntă cu o provocare comună și, ca atare, soluția nu poate decât să fie una și aceeași pentru ambii parteneri creștere economică uh, slabă, concurență din partea Chinei și a Indiei. Și nu numai, mai sunt și celelalte țări din uh, renumitul grup BRICS. Negocierile din runda de la Doha, Doha au eșuat, nu putem să avem un cadru multilateral pentru schimburile comerciale și atunci trebuie să ne gândim serios la cadrul de negocieri bilateral. Ne putem apoi întreba dacă vom ajunge la o înțelegere uh, după o perioadă de timp uh, rezonabilă. Trebuie să fim conștienți de faptul că nu va fi uh, ușor. Există multe interese divergente ce privește agricultura, transportul maritim sau transportul aerian și acestea nu sunt decât câteva exemple. De asemenea, există divergențe de opinii în ce privește reglementările tehnice, de exemplu în ce privește sectorul de construcție a automobilelor. Există și diferențe culturale. Uh, perspectiva europeană este mai degrabă una prudentă în ce privește politica de securitate sau de mediu, iar perspectiva americană este una uh, care uh, preferă riscul asumat. Mm, știți că există și multe fricțiuni și nu pot să dau decât uh, exemplul uh, um, animalelor uh, clonate sau a alimentelor care conțin organisme modificate genetic. De aceea spun că găsirea unui acord nu va fi o misiune ușoară, dar nu vrem nici un acord de dragul acordului, nu vrem să facem uh, concesii prea uh, importante, pentru că ce contează sunt uh, investițiile și favorizarea interesului reciproc. Trebuie să putem să ne dăm seama cât de profitabilă va fi liberalizarea totală a relațiilor comerciale, a sectorului serviciilor. Sper că acest raport va fi votat cu o majoritate covârșitoare și că el va fi inclus printre uh, prioritățile Comisiei și ale Consiliului. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim domnului Morera. Trecem la sesiunea Catch the Eye. Și începe domnul Nicolașic. Danke sehr, Herr Vorsitzender. E to dobra sprawa pre... Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport reprezintă o veste bună pentru uh, Parlamentul European. Statele membre care negociază cu SUA vor avea și ele parte de o veste bună, pentru că iată că poziția le este consolidată. Vor avea posibilitatea de a spori valorile comerțului între cele două părți. Mai avem însă de depășit anumite fricțiuni, după cum a spus domnul raportor. Există anumite divergențe legate, de exemplu, de vânzarea de mașini sau de organismele modificate genetic, care este un subiect delicat pentru cetățenii europeni. Cu siguranță, însă, prin negocieri se va ajunge la un rezultat pozitiv.

Mulțumesc, doamnă Țicău. Procedura Catch the Eye s-a încheiat și dăm cuvântul domnului comisar Pibalgs. Domnule președinte, stimați deputați, domnule Moreira, ați luat o inițiativă excelentă pentru a vă exprima interesul în consolidarea relațiilor între Uniunea Europeană și Statele Unite. Cu toții suntem de acord că relațiile comerciale între Uniunea Europeană și Statele Unite sunt uh, foarte importante. Aproximativ 2 miliarde, bun, uh, în valoare de aproximativ 2 miliarde de uh, euro uh, sunt uh, comercializate în, uh, între cele două uh, regiuni. Aproape majoritatea din PIB-ul lumii și o treime din comerțul mondial sunt uh, produse de către cele două părți ale Atlanticului. Însă se poate face mai mult. În momente de criză economică, uh, comerțul uh, contribuie la locuri de muncă și la creștere. De aceea, dorim ca programul FAR să devină un succes la uh, summitul din noiembrie 2011, liderii Uniunii Europene și a Statelor Unite au creat grupul de lucru la nivel înalt cu privire la locuri de muncă și creștere. S-a, uh, s-au făcut angajamente pentru a sprijini competitivitatea, creșterea economică și așa mai departe. Pe 19 iunie am adoptat un raport interimar uh, în care am ajuns la concluzia preliminară că un acord cuprinzător care uh, abordează o serie întreagă de aspecte de comerț și investiții ar aduce uh, cele mai mari beneficii față de celelalte uh, opțiuni luate în considerare. Este și cea mai bună uh, opțiune din punctul de vedere politic, pentru că oferă posibilitatea atingerii unui acord în cadrul unui pachet. Uh, Negocierile au început la ultimul summit și mergem în direcția cea bună. Lucrăm din greu cu colegii americani pentru elaborarea raportului final uh, care este obligatoriu înainte de finalul anului. Se va face și o recomandare cu privire la modul în care trebuie să continuăm și noi credem că este vorba de lansarea de negocieri cuprinzătoare. Raportul nostru vine la momentul, respect, la momentul oportun. Este o contribuție oportună și echilibrată uh, la munca grupului la nivel înalt și vom lua în considerare uh, cele cuprinse în acest uh, raport în măsura posibilului. Vă mulțumim foarte mult pentru contribuția dumneavoastră foarte valoroasă. Mulțumim, domnule Pibals Cu această dezbatere s-a încheiat. Votul are loc mâine la ora 18. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul doamnei Foster cu privire la punerea în aplicare a legislației privind cerul unic european. Și dau cuvântul doamnei raportor pentru 4 minute. Thank you, President.